aceste legi. Și asta pentru ca cetățenii suferinți și familiile lor să uh, trăiască cu demnitate, așa cum merită. Mulțumesc. Mulțumim, uh, doamnă Matias, mulțumim, domnule comisar. Uh, discuția este închisă, votul mâine la 12 și 30 de minute. Acum ajungem la întrebări. Suntem întârziați cu o jumătate de oră, vom încerca să abordăm cât se poate de multe întrebări. Domnul Han cred că este gata și prima întrebare este întrebarea numărul 14 în legătură cu folosirea fondurilor europene. Întrebare înaintată de domnul Rareș Lucian Niculescu. Uh, dacă domnul comisar este gata, poate să ne ofere deja răspunsul său. Thank you, Mr. President. Uh, honorable members. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați deputați. Comisia salută această întrebare pentru că um, este o, prilejul unui dezbateri despre utilizarea fondurilor europene și despre politica de coeziune. Comisia a început într-adevăr mai încet acest program în ceea ce privește colectarea datelor, dar acum uh, S-a văzut că în primul trimestru 2010 s-au făcut mai multe uh, plăți în uh, fondul de coeziune decât uh, oricând înainte. Majoritatea plăților au fost plăți interima, interimare, deci practic o parte din cheltuieli se făcuse deja și se dovedise în statele membre. Aceasta este diferit de ceea ce s-a întâmplat în alte programe și în alte perioade de programare, când cheltuielile Comisiei uh, trebuie să creeze o absorție mai puternică a fondurilor. Acum 2% este rata de absorție, 22% pentru um, Fondul European de rezvoltare FEDER și 3, 23% uh, pentru uh, FSE. Cred că trebuie spus de asemenea că trebuie ajutate, ca susținerea pentru întreprinderile mari a fost crescută și uh, S-au creat locuri de muncă noi în anumite zone și în anumite state membre. Orice susținere pentru investițiile productive trebuie să fie văzută în acest context. Crearea de locuri de muncă și creșterea economică poate fi obținută în mai multe feluri prin crearea de IMM-uri sau prin susținerea întreprinderilor mari. Intervențiile în domeniul politicilor de coeziune susțin investițiile în același timp pentru IMM-uri, așa cum se prevede în regulamentele FEDER și FSE. Comisia a susținut rolul uh, pe care l-au IMM-urile în cadrul negocierilor pe tema programelor actuale. O serie mare, o majoritate a investițiilor productive și a investițiilor în uh, dezvoltare au fost făcute la nivelul IMM-urilor. Totuși, s-ar putea să existe cazuri uh, reglementare în care cofinanțarea este acordată unor companii mai mari dacă ele îndeplinesc obiectivele fondurilor acestora și programelor aferente. Pe total, politica de coeziune a alocat 55 de miliarde de euro între 2007 și 2013 pentru susținerea întreprinderilor, o mare parte dintre care este inovarea în cadrul IMM-urilor. Comisia dorește să sublinieze că multinaționalele nu sunt beneficiarele uh, susținerii din partea FSE ci mai degrabă au primit finanțare pentru formare profesională, de exemplu, pentru că susținem oamenii, susținem îmbunătățirea de capacități și deci trainingurile. O persoană care lucrează într-o întreprindere s-ar putea să lucreze alt, mai târziu în altă întreprindere și de aceea principalul potențial este ca lucrătorii să poată să fie mai bine incluși pe piața de muncă și nu contează neapărat care este întreprinderea care oferă acest training. Comisia consideră că din perspectiva politicilor, firmele n-ar trebui să primească investiții sau fonduri europene care să ducă la o pierdere a um, persoanelor ocupate în a, din această întreprindere. Și de aceea um, trebuie să evităm astfel de investiții. O companie care a primit susținere din punct partea fondurilor de coeziune în urmă, în 5 ani sau în 3 ani, în cazul IMM-urilor, trebuie să plătească înapoi aceste fonduri. Și un punct final. Există foarte multe potențiale de îmbunătățire, dar totuși politicile de coeziune nu trebuie să fie văzute ca fiind ceva uh, adiacent, sunt în continuare foarte importante și cred că pe tre- în trecut am propus anumite schimbări care au fost îndeplinite, o parte din ele, dar vom continua îmbunătățirea politicii de coeziune. Aceasta aduce beneficii clare regiunilor sărace din Uniunea Europeană, dar aduce beneficii și în toată Europa în general. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Niculescu are cuvântul, după aceea domnul Rubic și după aceea Blinkeviciutis. Deci, domnul, domnule Balcitis vom ajunge la întrebarea dumneavoastră. Domnul Niculescu

Vreau să mulțumesc mai ales pentru explicațiile pe care le-am primit, pentru că acesta este baza pentru o discuție bună, dar și pentru faptul că v-ați arătat angajamentul față de IMM-urile noastre, pentru că numai două treimi din uh, lucrători uh, fac parte din IMM-uri și 80% dintre impozite provin tot de la IMM-uri. Întrebarea mea este de aceea, credeți că pe viitor putem să îmbunătățim condițiile cadru și infrastructura pentru cercetare în domeniul acestor programe? Mulțumesc! are cuvântul. Ačiū, ponia comisarė, už atsakymą. Mano klaus... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și comisarului pentru acest răspuns. Problemele fondurilor structurale, mai ales fondurile care susțin persoanele ocupate, care susțin angajații și le oferă șansa să aibă mai multe locuri de, mun- locuri de muncă mai diverse, sunt extrem de importante. Cred însă că uh, Totuși și cooperările internaționale ă, corporațiile internaționale trebuie să aibă și ele un rol foarte important pentru că ele joacă un rol foarte important în această construcție. Credeți că s-ar putea să ca unele întreprinderi mari și companiile mici să primească aceleași, să aibă aceleași condiții, să beneficieze de aceleași condiții? Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule comisar. Commissioner? Uh, uh, mulțumesc foarte mult pentru întrebări, mai ales în legătură cu infrastructura pentru cercetare. Atunci când e vorba de inovare, Întreprinderile mici și mijlocii joacă deja astăzi un rol important și, în primul rând, primesc uh, fonduri substanțiale din FEDER. E vorba de fonduri cu două cifre de miliarde deci întotdeauna peste 10 miliarde pentru inovare în perioada 2000 până în 2006, de exemplu. Cred că în această perioadă peste 30.000 de întreprinderi s-au uh, focalizat exact pe acest uh, domeniu pe care l-ați numit dumneavoastră. Și ne gândim în momentul de față ca infrastructura pentru cercetare să capete o importanță deosebită, mai ales pe viitor, mai ales dincolo de domeniul economiei pure, ci să intre în domeniul cercetării de bază. Mă gândesc că poate și în cadrul acestui mandat vom uh, lansa un proiect de cercetare pe uh, domeniul infrastructurii pe care îl avem și în roadmap, în foaia de parcurs și în care pentru prima dată vom uh, promova un astfel de proiect cu fonduri de ca, fondurile de care spuneați dumneavoastră. Astfel de proiecte au arătat că uh, este nevoie de efecte durabile într-o regiune, pentru că multe din aceste proiecte au după aceea un efect uh, bulgăre, de bulgăre de zăpadă. Se creează locuri de muncă și se formează oameni și aceștia sunt apoi uh, folosiți de alte întreprinderi care au nevoie de infrastructură, care au nevoie de servicii și așa mai departe. Deci e vorba de un, un lucru care are consecințe foarte mari. Și acesta ar putea fi și un semnal pentru următoarea perioadă de programare. Mă gândesc aici la universități, de exemplu, care pot avea și ele de profitat. Deja astăzi, în domeniul universitar, se face o treime din cercetarea care este apoi beneficiară pentru economie și care creează locurile de muncă. Acum o întrebare pe care a pus-o doamna Blinkeviciute în ceea ce privește fondurile social, fondul social european, persoanele ocupate sau în momentul de față neocupate vor fi promovate și eligibile pentru pregătiri profesionale pentru ca să poată să-și îmbunătățească calitățile pe piață. Fie că este vorba de uh, o calificare în cadrul întreprinderii la care lucrează sau, dacă nu au un loc de muncă, pentru a-și putea îmbunătăți calificările, vor putea participa la o formare sau vor putea să se reconvertească profesional, să își găsească altă ocupare în final. Poate că ați uh, spus și dumneavoastră acest lucru printre rânduri, există ceva care întotdeauna este criticat măsurile de formare pentru angajații de la McDonald's. Trebuie să facem o distinție foarte clară însă aici. Aceste măsuri de pregătire și specializare au fost uh, prevăzute pentru lucrătorii de la McDonald's pentru ca să facă față mai bine pe piață. Știți că s-a criticat de multe ori că locurile de muncă la McDonald's uh, sunt numite așa numitele Mac Jobs, deci joburi uh, care sunt de fapt part-time, adesea nu necesită o calificare prea ridicată și că sunt uh, adesea îndeplinite de studenți. Și de aceea trebuie să fie calificate mai departe aceste persoane. Când uh, s-a vorbit despre, proiect, despre calificarea într-o întreprindere, de exemplu cum a fost cazul McDonald's, McDonald's a plătit integral pregătirea și uh, specializarea acestora. Noi dorim însă ca, în general, persoanele ocupate să își îmbunătățească capacitățile și calitățile, fără să se facă o diferență față de întreprinderea în care lucrează respectivii, ci important este ca mai ales calitatea formărilor profesionale să fie îmbunătățite și uh, oamenii să poată să facă față din ce în ce mai mult uh, mediului de lucru mobil cu care avem de-a face și să încercăm, bineînțeles, să îi ferim de șomaj. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum vom trece la întrebarea adresată doamna Gânz, întrebarea numărul 16, instrumentul european de microfinanțare Progress. Dacă domnul comisar e gata, îi dau cuvântul. Yes, thank you again, um, Mr. President. Mulțumesc din nou, uh, domnule președinte, stimați colegi. Mă bucur să raportez că ambele părți ale instrumentului de microfinanțare Progress, uh, partea de uh, garantare și cealaltă, sunt acum în întregime operaționale. La trei luni de la intrarea în vigoare a deciziei, Comisia și-a finalizat mandatul pentru Fondul European de Investiții pentru a lansa operațiuni de pentru cei care oferă microfinanțare. Comisia a stabilit uh, un uh, vehicul de finanțare special și ca rezultat uh, principalele microcredite vor fi lăsate, începând cu această lună. Mă bucur să raportez că Comisia a avut succes în a asigura finanțare uh, suplimentară de la microantreprenorii din Europa. Într-adevăr, Banca Europeană de Investiție uh, va pune și ea o contribuție de 100 de milioane de euro pe lângă Comisia Europeană și uh, ne așteptăm și la alți contributori. Ca rezultat, volumul uh, împrumuturilor uh, în această uh, facilitate va crește până la 500 de milioane de euro. Acești bani vor fi în beneficiul celor care nu au o slujbă, cei care, celor care se confruntă cu excluziunea socială sau cei care au dificultăți în a accesa piața creditelor. Aceste grupuri sunt grupuri țintă și prin ele promovăm echilibrul geografic, care este unul dintre elementele cheie uh, din mandatul oferit Fondului uh, de Investiții European de către Comisia Europeană. Sperăm că toate aceste obiective vor fi îndeplinite. Începând cu 2011, microcreditele vor fi oferite uh, pentru a stabili microinstituții financiare care uh, să uh, ajute comunitățile defavorizate din uh, Belgia, în primul rând și apoi din regatul țărilor de jos. EFF a anunțat anumite operațiuni care vor acoperi anumite zone geografice la nivel într-o manieră echilibrată. 60% din finanțare va merge spre centrul și estul uh, Europei. Știm că microfinanțele sunt uh, cele mai eficiente dacă uh, există instituții care să sprijine micro-întreprinderile. Transmitem un mesaj de sprijin, așadar care implică Fondul Social European pentru a promova micro-întreprinderile și angajații independenți s-au alocat mai mult de 2,7 miliarde de euro pentru a promova spiritul antreprenorial. Antreprenorii pot fi sprijiniți uh, și prin reduceri ale ratei dobânzilor. Acestea nu sunt însă subvenționate prin Fondul Social European, uh, dar până la urmă decizia trebuie luată de statele membre. În prezent, doar un stat membru, și anume Lituania, a indicat că folosește această posibilitate. Și, în ultimul rând, Comisia va promova informațiile uh, legate de facilitatea de microfinanțare. Uh, cei care oferă finanțare și sunt apropiați de beneficiarii țintă vor oferi uh, informații în legătură cu disponibilitatea microcreditelor. Se vor folosi rețelele existente pentru mediatizare și de asemenea și ONG-uri pentru a oferi informații în legătură cu brokerii pentru microfinanțare Progress. Campaniile vor uh, fi axate pe oportunitățile pentru tineri din medii diverse pentru a-și uh, începe propria afacere și pentru a primi microcredite. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Domnul Balcides, uh, ajungem imediat la întrebarea dumneavoastră. Deci, nu acum, ci pasul următor va fi acesta. Îmi cer scuze, în legătură cu această discuție aș dori să intervin. Uh, dar avem uh, trei uh, intervenienți, trei întrebări suplimentare, doamna Gunt, doamna Zemplă și doamna Țicău. Și aceste persoane au solicitat să intervină înaintea dumneavoastră. Doamna Gunt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să primesc raportul Comisiei. Acum câteva săptămâni am primit un raport din partea uh, Fondului European de Investiții și din partea Comisiei și acolo vorbeam despre o sumă de 200 și ceva de milioane de euro. Prin urmare, întrebarea mea e următoarea. Inițial uh, s-a vehiculat uh, suma de 500 de milioane de euro și apoi am obținut niște resurse suplimentare. Cum? Pentru a atenua efectele crizei avem nevoie de acest program, am accelerat adoptarea sa. Apoi, cea de-a, cealaltă întrebare viza Fondul uh, Social European. dacă aveți uh, subvenții pentru uh, reducerea dobânzilor sau pentru programe de mentorat sau instruire pentru că aceste elemente au fost până acum neglijate și uh, e important să avem aceste informații, să le transmitem celor care sunt uh, cel mai vulnerabili. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru raport. Sunt de acord că instrumentul de care vorbim uh, astăzi este unul foarte important. Însă, trebuie să răspundem și la următoarea întrebare. Care state au folosit acest instrument de microfinanțare? Mi se pare îngrijorător în declarația dumneavoastră faptul că trebuie să ne asigurăm că există o acoperire geografică egală. Prin urmare, întrebarea mea este ce state folosesc acest instrument? Mulțumesc. Jumătate de minut, doamna Țicău. Uh, este adevărat că tinerii sunt cei mai afectai de criza economică i financiară dar nu trebuie să uităm că

Domnule comisar, aveți cuvântul. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră, pentru toate părerile pe care le-ați dat. Tema microfinanțării este una care ține de fapt de mai multe direcții generale de la Comisie. De fapt, de fond este responsabil domnul Andor, dar și politica regională este afectată de această problemă pentru că ați vorbit despre rate, de exemplu, despre dobânzi și există anumite state care au ca și condiție o limită superioară pe care au stabilit-o și care este de 8 până la 9,5%. Trebuie însă să spunem și am vorbit despre aceasta și în pregătirea subiectului cu privire la microfinanțare, costurile maxime sunt destul de mari față de salarii, de exemplu. Și de aceea există foarte multe costuri care trebuie acoperite și trebuie găsită o soluție. Cred că s-a reușit însă găsirea unei căi de mijloc. În legătură cu cea de-a doua întrebare, pot să vă spun că, mai ales prin instrumentul Jasmin, care este destinat uh, microfinanțării și pregătirii întreprinderilor pentru finanțare, este un instrument care va, prin, pentru care se pregătesc 15 instituții, dintre care 11 sunt în uh, Europa Centrală și de Est și 4 în Europa Occidentală. Nu am acum uh, lista cu toate țările, ca să vă spun exact, dar majoritatea statelor membre noi uh, sunt uh, și ele pe această listă și sperăm ca în următorul an să avem 20 de intermediari suplimentari prin proiectele Jasmin. Și că vom putea pregăti, deci, și mai multe persoane. La ultima întrebare nu pot să vă răspund așa pe din afară, dar uh, voi uh, da răspunsul în scris pentru ca să vă spun exact care sunt motivele exacte pentru restricționarea accesului. Plec de la premiza însă că există probleme de comunicare de multe ori și că foarte des există bariere când multe persoane care trebuie să ia credite sunt persoane care, de exemplu, nu mai primesc un credit de la o bancă sau de la un institut de credit. Și de aceea există o oarecare reticență a persoanelor respective să se adreseze unor instituții. Dacă este cazul, atunci trebuie, într-adevăr, să fim uh, mai uh, vigilenți și să vedem care este situația exact. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc, domnule comisar, și trecem acum la întrebarea 15 a domnului Balcitis. Domnul comisar Tajani va răspunde în momentul în care va fi gata. Bienvenuto. signor presidente onorevoli parlamentari domnule președinte doamnelor și domnilor industria turismului din Europa, ca și multe alte industrii, trebuie să facă față provocărilor globalizării. Este o provocare pe care Comisia o are în vedere și pe care a pus-o în evidență și în comunicarea în legătură cu politica industrială în epoca globalizării. Am avut și o comunicare specifică în legătură cu turismul, care vine în conformitate cu tratatul de la Lisabona, care cere o, un cadru consolidat astfel ca turismul european să fie o industrie modernă, responsabilă și durabilă. Un context favorabil pentru IMM-uri și pentru companiile de persoanele autofizice fizice care lucrează în acest domeniu. Sunt specificate trei acțiuni, se încurajează competitivitatea industriei turismului în Uniune, în al doilea rând, se susține dezvoltarea unui turism durabil și, în al treilea rând, consolidarea imaginea se, să se consolideze imaginea europeană ca o Europei ca o destinație predilectă a turismului. Trebuie să exploatăm potențialul tuturor instrumentelor financiare ale Uniunii pentru, Uniunii pentru a susține turismul. Trebuie să dăm industriei instrumentele necesare pentru a se putea adapta la provocările care, cu care face față și pentru a se dezvolta în mod durabil și competitiv. Măsuri uh, specifice vor fi introduse pentru a promova inovarea în turism, pentru a îmbunătăți calitatea turismului și pentru a uh, consolida aptitudinile personale, profesionale ale personalului. Trebuie să susținem și întreprinderile familiale. Trebuie să ne gândim la o, un model mai competitiv de turism. Să vă dau câteva exemple de formare profesională avut în vedere de către comisie să adaptăm companiile la tehnologie inform- informațională, făcându-le mai competitive. Toate aceste propuneri vor fi incluse în comunicarea Comisiei în acest sens. Comunicare care este, va fi discutată în Parlament și raportorul este prezent aici în această seară se vor folosi programe comunitare cum ar fi eh, Leonardo, Erasmus Business eh, și o serie de strategii pentru a promova un spectru larg de activități turistice. În același fel, vom încerca să creăm să creăm un context favorabil pentru ca IMM-urile să beneficieze de ofertele orizontale de finanțare. De exemplu, Jeremy, care este o inițiativă comună a Comisiei și a Băncii Europene de Investiții, pentru a îmbunătăți accesul IMM-urilor la finanțare și la capital de risc, uh, credite și garanții de credite și vă reamintesc că IMM-urile din sectorul turismului uh, le pot reveni măsuri care uh, vizează îmbunătățirea contextului operațional. Parlamentul va primi textul actualizat al acestor măsuri în următoarele săptămâni, astfel încât uh, și de asemenea uh, Small Business Act va putea să încurajeze și întreprinderile care activează în domeniul turismului. Este, este vorba de un potențial extrem de mare al unui sector care trebuie să se dezvolte în următorii ani. Eu sunt convins că politica europeană menționată de tratatul de la Lisabona poate să aducă plus valoare pe lângă uh, ceea ce fac deja statele membre și regiunile. Aș dori să-l asigur pe, să asigur pe autorul întrebării că Comisia și eu personal suntem angajați să susținem toate IMM-urile pentru ca acestea să aibă acces mai bun la instrumentele comunitare în contextul unei strategii mai largi pentru a transforma turismul într-o uh, parte principală a industriei noastre. Domnul Balciu. Questa interrogazione che pone... Mulțumesc. Then you... Yeah, and then Mrs. <laughs> Domnul Balcitis începe și după aceea dumneavoastră și după aceea doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, aș dori să vă mulțumesc pentru un răspuns atât de cuprinzător. Toți cei care ne-am adăugat aici, ne-am, care am venit aici, sperăm ca previziunile dumneavoastră să se transforme în realitate în viitor și că acest sector va deveni atractiv pentru investitori. După cum știți, industria turismului nu este dezvoltată egal în Uniune. Acest lucru are obiective subiective și are motive subiective și obiective. Noi avem strategia Mării Baltice și atractivitatea regiunii Baltice este menționată ca un obiectiv strategic. Ce s-a realizate în acest domeniu în ultimii ani. Vă mulțumesc. Adesso tocca a me. Grazie Presidente, mi scuso per il dis... Acum este rândul meu. Îmi cer scuze, domnule președinte. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Balcitis pentru întrebarea sa, care pune accentul pe chestiuni pe care le vom discuta în următoarele luni și care vizează și raportul meu. Îi mulțumesc domnului vicepreședinte Tajani pentru susținerea sa pentru noua politică europeană a turismului, după cum apare ea în tratatul de la Lisabona, în comunicarea din iunie și în planul de implementare de acum câteva săptămâni. Aceste două aspecte pun accentul pe IMM-uri în legătură cu competitivitatea sectorului în domeniul inovării și al formării. În ceea ce privește finanțarea, trebuie să facem ca fondurile disponibile să fie mai ușor de accesat. Închei, domnule președinte, există 14 milioane de invenții pentru turism. Doamna Țicău, care are experiență. Domnule comisar,

printre temele pentru care sunt responsabil în cadrul Comisiei. Turismul, spațiul și politicile industriale reprezintă prioritățile mele. Pentru a da un răspuns mai punctual întrebării dumneavoastră, vă voi menționa inițiativele pe care le-am uh, urmat de când am devenit comisar. Am menționat și domnul Fidanța una din aceste inițiative când turismul nu era o politică de competență europeană, nu existau fonduri necesare pentru asistența comunitară în domeniul acțiunii turistice. Existau programe cum ar fi Lipsol, existau inițiative regionale în Spania care au fost foarte bune. Însă dacă am înțeles bine mesajul domnului Fidanța, în raportul său va susține ideea ca următoarele perspective financiare să crească fondurile pentru politica turismului, pentru ca acestea să fie introduse în cel de-al optulea program cadru de cercetare, într-o, cu o linie bugetară specifică. Însă este uh, dificil să dăm răspunsuri clare atâta timp cât, cât nu avem un instrument financiar dedicat. Acestea fiind spuse, vom înainta extrem de hotărât. Știți că s-au adoptat o serie de inițiative, președinția belgiană a organizat un eveniment și președinția maghiară va organiza și ea o conferință. În ultimele zile am purtat o discuție în Budapesta în acest sens. Mă bucur de asemenea că domnul Palcitis a menționat uh, turismul în zona Mării Baltice. Turismul nu ține doar de statele mediteraneene, Spania, Franța, Italia, Grecia și Malta. Este o resursă foarte importantă pentru întreaga Uniune Euro- Europeană, inclusiv statele din centrul și sudul Europei, care au un potențial care poate fi dezvoltat. În ceea ce privește statele baltice, unul dintre subiectele care este menționat în textul din 30 iunie este uh, noua clasa de noua clasă de mijloc din Federația Rusă. Este vorba de milioane de uh, persoane care vor să facă turism, vor să iasă în afara frontierelor. Există, bineînțeles, uh, probleme cu vizele, însă Comisia și, doresc, și Ministerele de Turism doresc să rezolve aceste probleme. Bineînțeles că vrem să exploatăm și potențialul chinez pentru a asigura accesul cetățenilor chinezi în Europa ca turiști. Bineînțeles că și zona baltică se poate aștepta să Uh, primească foarte mult turism din partea acestei clase mijlocii din Federația Rusă. Noi lucrăm în acest sens pentru a susține turismul și mă bucur că mulți miniștri, în urmă cu câteva săptămâni, când ne-am întâlnit, um, am aflat de la ministrul pentru turism al uh, Regatului Unit că și Regatul Unit este dispus să susțină noua politică a turismului. Există și câteva lucruri pe care doamna comisar Vasiliu dorea să le introducă în textul apro- aprobat astăzi în legătură cu sportul. Vor exista jocuri olimpice în Europa. Uh, este Regatul Unit este un stat în care, care are un port pe unde poate să intre turismul. Uh, asta poate să facă Comisia și susținerea Parlamentului va fi esențială. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și în special în legătură cu dezbaterea viitoare în legătură cu uh, politica turismului și partea bugetară. Vă, mulțumim, vă mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebările pentru doamna Vasiliu. Prima întrebare îi aparține, îi aparține doamnei Blinkeviciute, întrebarea numărul 17, inițiative și programe de modernizare a învățământului superior. Aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă spun că educația este unul din factorii esențiali care apoi um, aduc cu sine rata de ocupare. Riscul de a deveni șomer este cu 40% mai scăzut pentru cei care au uh, studii superioare decât cei pentru care, care nu au decât uh, studii uh, liceale. În plus, subocuparea și lipsa de ocupare este, sunt fenomene mult prea întâlnite astăzi. Piața de muncă se schimbă și este nevoie de locuri de muncă mai sigure pentru persoanele care au o formare și de locuri de muncă care să corespundă acestei formări. Însă, de fapt, bazele trebuie puse mult înainte de educația superioară. Comisia lucrează împreună cu statele membre pentru a identifica competențele și, uh, și expertiza de care oamenii au nevoie și pe care trebuie să o învețe deci, încă de la școală. Este nevoie de din ce în ce mai multe ca, um, capacități pentru a putea face față unei economii globalizate. Foarte multe persoane vor lucra în uh, locuri de, la locuri de muncă care nu există încă, vor avea nevoie de cunoștințe lingvistice sau antreprenoriale și tehnologia va continua să schimbe lumea în feluri în care nici nu ne putem imagina. De aceea, abilitatea de a continua să înveți pe tot parcursul vieții va deveni o condiție esențială. Dar sigur că și îndrumarea este importantă. Tinerii sunt confruntați cu foarte multe eh, alegeri în domeniul educației și ei trebuie să poată lua decizii informate. Aceasta necesită o informare mai bună despre educație, despre posibilitatea de formare și o mai bună informare despre piața muncii. Este nevoie de servicii care să ajute la alegerea carierei, și de o implicare mai puternică a instituțiilor care activează pe piața muncii. Acum, în legătură cu uh, învățământul superior, Comisia a lansat uh, o inițiativă importantă, Tineretul în Mișcare, care este prevăzută pentru ca educarea și formarea profesională să fie mai adecvată nevoilor uh, tinerilor. Și acum trebuie să implementăm o mare parte a acestei strategii. Mai târziu, în acest an, Comisia dorește să prezinte o nouă comunicare pe tema modernizării educației uh, superioare. Vom uh, face un bilanț al progresului făcut pentru a putea adapta așadar uh, educația oferită la societatea de cunoaștere. Vom reduce, deci, rata de uh, șomaj dacă, prin aceste măsuri și vom încerca să stabilim care sunt provocările importante pentru viitor. O parte din aceste eforturi va conține și o platformă europeană de dialog între universități și întreprinderi pentru a îmbunătăți șansele de ocupare ale cetățenilor și pentru a uh, da un rol mai important uh, cunoașterii în uh, acest triunghi al, și educației în triunghiul cunoașterii. Instituțiile care activează în domeniul învățământului superior pot avea un imbold important în ceea ce privește concurența și cooperarea și uh, sunt și responsabile pentru modernizare. Există deja uh, diferite tabele care vorbesc despre performanța universităților, dar nu sunt exacte. Anul acesta Comisia va prezenta de aceea rezultatul unui studiu de fizabilitate pentru a dezvolta un sistem de notare mai complex, care să reflecte mai bine complexitatea învățământului superior în Europa. Europa trebuie să fie mai bună în, în ceea ce privește anticiparea nevoilor de mâine. Și de aceea Comisia a lansat o agendă pentru noi competențe și locuri de muncă care merge mână în mână cu inițiativa Tineretul în Mișcare. Această inițiativă New Skills and Jobs, noi competențe și locuri de muncă, ajută oamenii tineri să devină mai buni de angajat. De asemenea, îi ajută să aibă un mix de competențe pe care să-l ofere pe piața uh, muncii și să poată să um, facă față mai bine acestei piețe. În 2011 vom avea deci aceste instrumente care ne vor ajuta să vedem nu numai care sunt uh, competențele de care au nevoie angajatorii astăzi, ci și cele de care va fi nevoie pe viitor. În această primăvară, Comisia dorește să propună noi jaloane europene pe tema mobilității în educație și rolul educației pentru ca persoanele să își găsească un loc de muncă în societatea bazată pe cunoaștere. Și în final, pentru a susține învățământul, educarea și, educația și uh, tineretul, precum și programele de mobilitate ca Erasmus, trebuie să facem toate aceste schimbări pentru ca oamenii să aibă mai multe șanse, tinerii să aibă mai multe șanse pe piața muncii și să aibă o experiență internațională și să-și dezvolte capacitățile de înțelegere intelectuale. Mulțumesc! Mulțumesc 30 de secunde acum, doamna Blinkeviciute, domnul Zembler și domnul Papa Nicolau. Doamna Blinkeviciute, vă rog. Da, mulțumesc uh, foarte mult, doamnă comisar pentru acest răspuns foarte pe larg. Vreau să vă pun o întrebare suplimentară. Uniunea Europeană trebuie să garanteze dreptul la o educație de calitate pentru toți cetățenii. Totuși, există în continuare diferențe foarte mari în sistemele de învățământ superior uh, la nivel european și în ceea ce privește prețurile și uh, Bursele pentru uh, studenți de asemenea diferă foarte mult, uh, creditele care se iau sunt la dobânzi diferite și de multe ori, uh, nefiind atât de atractive, foarte multe lume renunță la o carieră care se implice în învățământ superior și se duce, de exemplu, se duc în altă țară. Com recomandă Comisia crearea unor condiții mai interesante pentru acordarea de burse? Da, mulțumesc. Stimate domnule comisar, foarte multe întrebări se pot pune pe această temă. Eu vreau să vă întreb dacă doriți să creșteți fondurile disponibile pentru schimburile între tineri în Europa. În ultimii ani, fondurile disponibile pentru Erasmus și alte programe au fost constante și aceste burse au fost foarte joase. Mulțumesc! Domnul, domnul Papa Nicola, mulțumesc domnule președinte și doamnă comisar. La această temă, de fapt, se aplică și principiul de subsidiaritate, dar totuși statele membre sunt finanțate din uh, bugetul Uniunii Europene, primesc uh, mijloace financiare pentru modernizarea curiculelor. Am spus că avem un cadru de promovare al uh, acestor programe și foarte multe state membre primesc deja fonduri aveți informații despre felul în care se cheltuiesc aceste fonduri pentru educație pe care le-au primit statele membre? Mulțumesc, doamna comisar. Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce privește diferențele dintre sistemele de învățământ superior în statele membre. Așa este. Trebuie de aceea să avem mai multă transparență în uh, ceea ce fac universitățile, în registrele acestora și de aceea ducem acum la bun sfârșit un studiu de fezabilitate pe baza căruia vom putea crea un nou clasament al universităților, o localizare a acestora pe regiuni și uh, standarde pentru universități, astfel încât uh, studenții să poată lua decizii mai informate. Să știe unde se studiază ce, și care este standardul acelei universități uh, pe care, și l-au, pe care și-au ales-o. Cu privire la taxe, sunt de acord că taxele ridicate necesită împrumuturi cu dobânzi interesante, dar știți probabil că aceasta este în responsabilitatea statelor membre. Știm însă, așa cum ne spun și economiștii, că investiția în uh, educație este o investiție pe termen lung care aduce și la care duce și la creștere și la locuri de muncă. De aceea eu salut uh, orice inițiativă a guvernului, a guvernelor care nu taie bani de la educație sau de la uh, finanțarea astfel de programe. Sunt de acord și cu membrii care au vorbit despre lipsa de burse pentru programe de mobilitate, cum ar fi Erasmus, că faptul că sunt prea puține astfel de burse. Sper că în câteva luni să avem un studiu deja la dispoziție, care este întocmit de London School of Economics, un studiu de fezabilitate pe baza căruia încercăm să vedem care sunt posibilitățile de a folosi împreună cu BEI uh, fonduri de pentru a crea un fond de împrumuturi pentru mobilitate pentru studenți. Bănuiesc că acesta ar putea da, într-adevăr, șansa tuturor studenților, fie că au mijloace financiare sau nu, să participe la astfel de programe de mobilitate care sunt foarte bune. În legătură cu întrebarea domnului Papa Nicolau, dumnealui vorbea despre fondurile structurale pentru dezvoltare, pe baza cărora guvernele pot să își creeze o infrastructură mai bună pentru educație. Din păcate, din cauza că fondurile structurale nu sunt în competența mea, nu pot să vă răspund exact, dar vă voi da un răspuns după ce vorbesc cu domnul comisar Han, care îmi va spune dacă există rapoarte despre rezultatele uh, acordării, despre acordarea de burse de către statele membre și vă voi ține la curent. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la întrebarea doamnei Morcunaite Miculeniene, întrebarea numărul 18, performanțele elevilor din statele membre ale Uniunii Europeană. Doamne, domnule, doamna comisar, aveți cuvântul. Ehm, As you are aware... Mulțumesc, domnule președinte. După cum uh, bine știți, fiecare stat membru trebuie să decidă cum anume își organizează sistemul educațional. Și asta se întâmplă în conformitate cu articolul 165 al tratatului uh, privind funcționarea Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia activează împreună cu statele membre pentru a stimula um, uh, schimbul de bune practici în domeniul educației. Cum se spune în strategia Europa 2020, este vital pentru viitorul Europei ca societate bazată pe cunoaștere și societate inclusivă, ca sistemele educaționale să fie reformate și modernizate pentru a putea uh, să se compare cu cele mai bune din uh, lume. Uh, studiul PISA al OCDE este foarte important din acest uh, punct de vedere. Acest studiu a fost uh, publicat în decembrie 2010 și ne arată o imagine amestecată a statelor membre ale Uniunii Europene. Există semne de îmbunătățire considerabilă a anumitor sisteme, însă, pe ansamblu, mai trebuie să facem progrese serioase. Aceste rezultate vor oferi o contribuție importantă la schimburile viitoare dintre Comisie și statele membre. Etaloanele europene adoptate în mai 2009 de către Consiliu vizează un nivel adecvat de uh, cunoștințe în ceea ce privește cititul, matematica și științele. Practic, uh, uh, problemele pe care le avem ar trebui să fie reduse uh, cu 15% până în 2020 și în ceea ce privește pe adolescenții de 15 ani. Vă voi citi ceva din raportul PISA, ceva care este foarte relevant, și anume, Um, rata celor care au rezultate scăzute la uh, citit uh, a uh, scăzut de la 21% în 2000 la 24% în 2006. Și apoi a existat o îmbunătățire la 20% în 2009. Cu toate acestea, Etalonul din 2010 de reducere a cotei până la 20, de la 20% la 17% nu a fost atins. Rata celor care nu se descurcă bine la matematică sau științe a scăzut începând cu 2006. Au existat progrese mai mari uh, la științe decât uh, la matematică și uh, la științe, practic, elevii se descurcă mai bine astăzi decât la matematică. Dacă în 2006 ne-am gândit că avem un punct de plecare puternic, atunci Uniunea Europeană se află în direcția, pe direcția cea bună în ceea ce privește obiectivul stabilit pentru 2020. Apoi, dintre cele trei discipline, în 25 de state uh, membre unde dispunem de date, 22,5% au obținut rezultate proaste în 2006 și uh, până în 2009 uh, rata a scăzut la 19,6%. Așadar, vedem uh, că în medie în Uniunea Europeană am obținut progrese. Comisia, evident, va analiza rezultatele studiului uh, PISA și își va prezenta concluziile la uh, viitorul raport anual de progres în ceea ce privește etaloanele în 2011. În noiembrie anul trecut, uh, Consiliul a invitat uh, Comisia și statele membre uh, să se uh, axeze în activitatea lor pe următoarele domenii. Uh, elaborarea de curicule, motivare pentru a uh, citi, pentru a se implica în proiecte de știință și matematice, evoluția unor competențe pentru autonomia studenți, elevilor și pentru motivarea lor, apoi performanțe și atitudini care trebuie dezvoltate, îmbunătățirea abilităților de bază și apoi chestiunea chestiuni care vizează pe profesori și pe cei care instruiesc pe profesori. În concluziile sale, Consiliul a invitat uh, și Comisia să stabilească un nivel uh, de lucru, uh, un grup de lucru de nivel înalt în ceea ce privește um, cititul, matematica și știința. Intenționăm să lansăm acest grup pe 1 februarie. Va sugera acest grup politici bazate pe bunele practici și pe cercetare care să ajute statele membre să-și îmbunătățească consecvența și eficiența um, prevederilor care vizează uh, competențele de bază în programele de învățare pe toată durata vieții. Raportul va fi publicat la jumătatea anului 2012. Există acest grup de acțiune tematică în legătură cu știința, matematica și cititul, uh, care a fost deja stabilit, care include experți naționali, care uh, se axează pe schimbul de bune practici. Grupul tematic va identifica și disemina uh, măsuri politice care să îmbunătățească situația celor care au rezultate scăzute uh, în ceea ce privește competențele de bază la nivel național. Aș dori să subliniez de asemenea că acțiunile Comenius ale programului de învățare pe toată durata vieții se axează printre alte priorități și pe sporirea motivației în ceea ce privește științele și matematica și pe îmbunătățirea abilităților de citit de citire. Uh, mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Uh, doamna Morcunaite Miculeniene, aveți cuvântul 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă comisar! Mulțumesc pentru răspunsul uh, pe care mi l-ați dat. Aș dori să vă întreb următoarele. Poate aveți anumite date în legătură cu anumite state unde rezultatele elevilor sunt mai uh, scăzute. Oare care ar fi motivele pentru asta? Dificultăți structurale sau financiare? Apoi, uh, ce credeți în legătură cu educația primară? Pentru că în acest uh, studiu ne-am axat uh, pe uh, elevii din clasele superioare. Dar ce părere aveți despre educația primară? Vă rog, doamnă comisar, să vă scurtați răspunsurile, pentru că nu mai avem uh, mult timp la dispoziție. Uh, vă pot uh, oferi uh, date detaliate pe care le avem în legătură cu diversele state membre. Nu am analizat însă aceste date, nu e treaba noastră să vedem de ce anumite state membre se descurcă mai prost decât celelalte. Însă, în activitatea noastră, noi schimbăm bune practici și sunt încântată să vă spun că anumite state care au urmat bunele practici au demonstrat, începând cu anul 2006, progrese foarte bune în uh, majoritatea, în ceea ce privește majoritatea acestor indicatori. Apoi, în ceea ce privește școala primară, din păcate, nu avem uh, studii similare cu uh, studiul PISA. Deci nu avem astfel de studii. Mulțumesc! Mulțumim că ați fost atât de uh, succintă, doamnă comisar. Și acum uh, trecem uh, la întrebările adresate doamnei Crăs. Și cum vă spuneam, nu mai avem timp la dispoziție, mai avem șase minute, sperăm să putem trata două întrebări. Acum domnul Papa Nicolau și domnul Edward, îmi cer scuze domnului Crowley, Uh, pentru că dânsul va trebui să uh, primească un răpurs uh, scris, apoi domnul Posselt și domnul Higgins pentru domnul Calas vor pune întrebări. Ce scuze pentru ceilalți colegi. Începe cu întrebarea domnului Papa Nicolau cu doamna Crăs de îndată ce e gata să răspundă. Rog colegii și comisarii să fie cât se poate de succinți. Mrs. Cruz, you have the floor. Doamna Cruz, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comunicarea Comisiei în legătură cu Europa 2020 și agenda digitală a Europei stabilesc obiectivul de a aduce internetul de bază largă, bandă largă tuturor europenilor până în 2020 și ca până în 2020 toți europenii să aibă acces la o conexiune de cel puțin 30 de megabits pe secundă și ca majoritatea gospodărilor să aibă acces la o conexiune de cel puțin 100 de megabits pe secundă. Există însă riscul unei performanțe sub așteptări pentru că tehnologia rămâne în urmă. Acest lucru poate să aibă și uh, consecințe negative asupra sistemelor educaționale și asupra integrării tehnologiei în educație. Ultimele date ne arată că doar 67% din școli sunt conectate și că există mari disparități între statele membre și, și între regiunile uh, populate și cele puțin populate, 73,1% și 60,6%. Pentru a evita riscul uh, acestor neajunsuri, Comisia a pregătit un pachet în legătură cu felul în care politicile naționale și regionale trebuie să fie pregătite. Ar trebui să se scadă costul internetului de bandă largă și să se asigure coordonarea și scăderea poverii administrative. Comisia crește investițiile în zonele uh, izolate 2,3 miliarde de euro în perioada, per, perioada 2007-2014. Eh, programul de redresare economică a permis programarea a 360 de milioane de euro pentru internet cu bază larg, de bandă largă în zone rurale cu uh, obiectivul de a susține programe agricole. Trebuie să revoluționăm finanțarea accesului la internet pe bază largă până în 2014 și să atragem capital pentru investiții prin credite de la Banca Europeană de Investiții și de la bănci europene. Uh, se așteaptă o propunere din partea Comisiei Europene și a Băncii Europene de Investiții, uh, investiții în 2011. Uh, vorbim aici și de capacitățile digitale Trebuie să introducem alfabetizarea digitală ca o prioritate în uh, următoarea perioadă de programare pentru Fondul Social European. Trebuie să acordăm fonduri suplimentare Europass pentru a asigura transparența. Acreditarea este crucială pentru dezvoltarea unor competențe digitale în societate și suntem de acord că cu că fără uh, investiții corespunzătoare, unele regiuni ar putea să rămână în urmă. Mă refer aici la datele din 2006 care arată că doar 67% din școli au acces la internet pe, de bandă largă și că există diferențe foarte mari între statele membre uh, și între zonele populate și cele puțin populate. Vom uh, lansa un nou studiu în legătură cu școlile, ale cărui rezultate vor fi disponibile la sfârșitul acestui an. Domnule Papa Nicolau, 30 de secunde. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru acest răspuns extrem de complet. Aș dori să repet ceea ce am spus, mă refer la strategia Europa 2020, care spune că obiectivul trebuie să fie o piață unică digitală pentru gospodării și uh, întreprinderi, oportunități egale de dezvoltare. Însă și dumneavoastră, la întâlnirile cu comisiile de resort, la Comisia pentru Educație, de exemplu, ați spus că în următorii 5 ani 500, se vor, vor fi necesare 500 de mii de locuri de muncă în acest domen, domeniu. Uh, mă întreb dacă luați toate măsurile necesare pentru a vă asigura că uh, Uh, aceste locuri de muncă vor fi distribuite în mod corect, fără a exclude zonele uh, izolate geografic. <coughs> Mr. President, the answer is yes. Domnule președinte, răspunsul este da. Un răspuns foarte concis, vă mulțumesc. Trecem la întrebarea domnului Elwood în legătură cu uh, linia telefonică în legătură cu copiii dispăruți. Doamna comisar, aveți cuvântul. Uh, Domnule președinte, implementarea numărului 116000 pentru copiii dispăruți necesită eforturi suplimentare în multe state membre. Și din această perspectivă, regulile Telecom, mai ales articolul 27a, cu privire și uh, directiva serviciilor este import, sunt importante pentru ca statele membre să poată să se asigure ca cetățenii să poată avea acces la un operator pentru a raporta informații despre copiii dispăruți. Această informație va fi după aceea bine monitorizată și statele membre vor fi asistate pentru a transpune noile reguli în drept uh, internațional care trebuie să fie finalizat până în 2011 în mai. Pe 17 noiembrie anul trecut, Comisia a adoptat programul uh, Formează 116.000 linia verde pentru copiii dispăruți. Obiectivul acestei comunicări este reînnoirea lansării apelului Comisiei către statele membre de a implementa această linie verde ca prioritate și de a se asigura că acesta este într-adevăr un serviciu util pentru statele membre și pentru ca să se poată schimba cele mai bune practici uh, între statele membre. Cu privire la costurile uh, acestui proiect și costurile care implică companiile de telecomunicații. Comisia dorește ca aceste cele mai bune practici să fie folosite pentru a, garan- pentru a întocmi standarde minime care trebuie să fie impuse în, numele, în Uniunea Europeană, astfel încât copiii și părinții să poată să conteze pe această asistență, indiferent unde se află. Această temă este dincolo, trece dincolo de aspectele de telecomunicații și este mai departe coordonată de doamna comisar Reding. Domnule Elward, aveți o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule comisar. În trecut s-a spus că lipsa de informații și de costuri de bani a fost o problemă în calea implementării acestui număr în statele membre. Care este acum uh, acțiunea dumneavoastră pentru a înlătura aceste bariere și cum puteți să vă asigurați că acest serviciu este implementat în toate statele membre? Și, de asemenea, există două state membre care au probleme în, cu, costurile acestui serviciu? Ce faceți pentru ca acest serviciu să devină operațional și în aceste state membre? Mulțumesc, doamna comisar. Încercăm să facem tot posibilul pentru ca să fie funcțională această linie, așa cum ați spus și dumneavoastră. Am mai spus înainte că costurile au fost o barieră. Nu e vorba numai de linia telefonică, ci care de fapt implică cele mai mici probleme, ci problema este gestiunea acesteia, în sensul că ea trebuie să fie utilă, pentru că doar existența acestei linii telefonice nu este suficientă, trebuie să urmărim apoi ce se va întâmpla. Noi încercăm să monitorizăm acest proces în statele membre, la implementare și suntem conștienți că uh, E foarte multă miză, că este o miză foarte mare în acest subiect, dar suntem conștienți că, având în vedere criza financiară de astăzi, este mai dificil pentru unele state membre să își uh, găsească posibilități de finanțare pentru gestiunea ulterioară a proiectului. Unele organizații au devenit beneficiare de fonduri europene pentru anumite proiecte, dar fondurile europene existente nu pot acoperi toate costurile operaționale viitoare, ci ajută doar la dezvoltarea unor uh, servicii pentru linia telefonică 116.000. Bineînțeles că trebuie să fim creativi și cei care sunt implicați în aceste proiecte și uh, reprezintă guvernele, de exemplu, trebuie să, încearcă, să încerce să găsească și resurse de la bugete, să, încerce să, să încerce să apeleze și la donații și la alte variante pentru ca să putem să punem pe picioare acest uh, serviciu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, doamnă comisar, mulțumesc și doamnei Reding și acum ne trecem mai departe la întrebările adresate domnului Calas. În primul rând, întrebarea adresată de domnul Posăt, magistralele feroviare alpine, până când domnul Cala se așează. Spuneam, după aceea vom mai lua întrebarea domnului Higgins, care va fi ultima întrebare. Calas, you have the floor. Domnule Calas, aveți cuvântul. Honorable members, crossing the Alps is extremely serious. Domnule președinte, stimați colegi, Lucrurile nu arată rău în ceea ce privește magistrala din Alpi. Însă contextul financiar uh, ne face să putem face totuși progrese în legătură cu această magistrală. Comisia a decis să aloce un buget de aproape un miliard de euro pentru acest proiect. Mai întâi, în ceea ce privește uh, proiectul uh, um, Brenner Based, în prezența coordonatorului domnului uh, Bat Cox, Comisia a ajuns la progrese. S-a ajuns la un acord în ceea ce privește uh, acest proiect. Costurile vor fi de 8 milioane de euro. Austria a aprobat un program de lucru optimizat care va permite lansarea lucrărilor pregătitoare pentru principalul tunel în 2011. Guvernul a autorizat lansarea lucrărilor cu angajamentul uh, Uh, de a acoperi uh, costurile pentru întreaga zonă de construcție. Uh, s-au făcut progrese în legătură cu drumurile de acces de pe ambele părți. Italia a autorizat o lansare a lucrărilor pentru ruta de acces din sud și s-au înregistrat progrese și de către Austria în zona de acces din nord și lucrările aici vor fi finalizate până în 2013 sau chiar și mai devreme. Apoi, în ceea ce privește legăturile transfrontaliere între Austria și Germania, scopul inițial de finalizare a lucrărilor până în 2012 cel târziu nu va fi un scop care va fi atins. Uh, din partea germană, lucrările nu vor începe până în 2012 și uh, sunt uh, estimate a dura timp de 3 ani. În noiembrie 2010, uh, evaluarea pentru investiții naționale a inclus uh, o, un aviz favorabil pentru aceste lucrări și, uh, până la urmă, întreaga secțiune va fi electrificată. Avem și un memorandum de înțelegere între Germania și Austria în legătură cu această uh, secțiune și gestionarul de infrastructură va începe uh, procesul de planificare. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, and um, Mr. Posselt, and then Mr. Chuntis. Mr. Posselt. Uh, Posselt acum și apoi domnul Ciuntis. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsul uh, pe care l-ați dat, dar partea a doua nu mi-ați răspuns-o. Când vorbeam de tronsonul de care ferată München, Müldor, Freilassing, ca o parte a magistralei de la Paris la Budapesta și este foarte importantă din cauza triunghiului uh, de industrie chimică din Bavaria și din cauza accesului la pasajul uh, la tunelul Brenner. Pentru că altfel uh, rutele actuale sunt supraaglomerate și de aceea este necesară această extindere a tronsonului. Mi se pare că și Comisia a notat acest lucru ca o prioritate. Puteți să ne spuneți, vă rog, dacă în următoarea perspectivă financiară ceară veți avea mijloace financiare suplimentare, pentru că e vorba de un proiect transfrontalier. Mulțumesc, domnul Huntis are acum cuvântul. Chirie Pitrope. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt chiar aici, în fața dumneavoastră, domnule comisar. E minunat ce se întâmplă în uh, alt, dar care e situația cu Grecia, pentru că memorandul de înțelegere Grecia mm, uh, practic uh, scapă de anumite rute și asta înseamnă că Grecia e tăiată de la restul Europei. Ni se spune că mm, compania feroviară națională din Grecia are niște datorii uriașe și vreau să vă întreb care este valoarea dumneavoastră în legătură cu uh, tăierea acestor uh, trasee care fuseseră programate. Chiar credeți uh, că chestiunea în cauză este reprezentată de bani, pentru că știu că foarte multe proiecte sunt cofinanțate. Dar se pare că situația nu nu arată la fel de bine cum uh, credeam. Domnule comisar, aveți cuvântul. În legătură cu Grecia, Sincer, nu pot să vă răspund pentru că nu cunosc detaliile. Nu am primit niciun fel de informații în legătură cu aceste probleme. Cât privește Uh, tronsonul Munich, Mühldorf, uh, Freilassing, ei bine, lucrurile sunt în desfășurare. Lucrurile inițiale au început deja în 2007 și altele sunt deja finalizate. În aprilie 2010, lucrările la uh, podul din zona uh, Mühldorf au uh, început și acestea sunt finanțate prin planul de redresare economică a Germaniei. Și vorbim de valoarea de 11,7 uh, miliarde de euro. Milioane de euro. Oricum, nu considerăm că există probleme majore în această regiune în acest moment. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult și acum ajungem la întrebarea 23, ultima întrebare a domnului Higgins, uh, scrierea de SMS-uri uh, în timpul uh, conducerii autoturismelor. <coughs> Mr. President, an honorable member. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, noi suntem de acord că transmiterea de mesaje scrise la volan este extrem de periculoasă. În 2009, Comisia a elaborat un raport în legătură cu utilizarea telefonelor mobile la volan. Acest raport a fost publicat pe site-ul Siguranța Rutieră Europeană. Însă nu avem statistici în legătură cu numărul de accidente datorate acestor practici. Uh, statele membre au legislații care, cel puțin implicit, Uh, interzic transmiterea de mesaje scrise sau navigarea pe internet la volan. Există și în ceea ce privește utilizarea telefonului mobil, uh, prevederile legale spun că șoferul trebuie să fie concentrat 100% la condus. Comisia nu intenționează să introducă încă un nivel de reglementare europeană, uh, considerând că uh, Uh, există prevederile suficiente în legătură cu trimiterea de mesaje scrise. Uh, sperăm că statele membre se vor ocupa corespunzător de această problemă. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnul Higgins și după aceea domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Mă dezamăgește răsp- răspunsul domnului comisar. Este important ca statele să coopereze și să ajungă la acorduri în comun. Trebuie să reducem decesele pe autostrăzi și rănirile în urma accidentelor. Acum, una dintre problemele principale este trimiterea de uh, mesaje scrise. Se implementează reguli diferite în fiecare stat membru și mă dezamăgește să aud că Comisia nu poate să intervină în acest domeniu sau nu vrea să intervină. Domnul Kelly, domnule președinte, ca și domnul Higgins, îl felicit pe domnul Higgins și ca și domnul Higgins, aș dori ca Comisia să se asigure că cele mai bune practici vor fi urmate în Uniunea Europeană. De ce nu vrea domnul comisar nici măcar să încurajeze statele membre, membre să aibă reguli echivalente în Uniunea Europeană și să se asigure că sunt puse în aplicare pentru a salva vieți omenești. Vă mulțumesc. Domnule comisar, sau nu? Doamna aia la 30 de secunde. Mulțumesc. Doar vreau doar să informez pe colegi că sunt raportoare pe acest domeniu al sancțiunilor transfrontaliere. Îndemnăm Comisia să redacteze o listă de infracțiuni, printre care s-ar număra și utilizarea telefonului mobil la volan. Pe, însă, nici Regatul Unit și nici Irlanda nu pot face parte din această inițiativă datorită regimului juridic. Poate în Parlament vom putea îmbunătăți acest regim și sper că în dezbaterile cu Consiliul uh, vom putea include și aceste state. Please, Mr. Callas. Domnule Calas. da, planul de acțiune pentru siguranța rutieră și implementarea sa a reprezentat o prioritate extrem de uh, urgentă pentru comisie și s-au înregistrat uh, progrese semnificative, s-a redus numărul de accidente în Europa și în statul meu, dacă la începutul anilor 90 aveam 400 de decese, anul trecut am avut 78 bineînțeles că a crescut în același timp și numărul de autoturisme cu, uh, de 10 ori. Uh, îi mulțumesc foarte mult doamnei Ayala Sender că ne reamintește de punerea în aplicare transfrontalieră a infracțiunilor rutiere. Uh, lucru extrem de important pentru a îmbunătăți siguranța în trafic și bineînțeles că vom implementa această decizie. Nu cred că printr-o prin mai multe legi uh, vom rezolva această problemă. În același timp, toată lumea ne critică că avem prea multe legi europene. După părerea mea, aceasta este o problemă în legătură cu care opinia publică din statele membre este la fel de preocupată ca și uh, cetățenii europeni în general și aplicarea transfrontalieră a infracțiunilor rutiere creează un spațiu european rutier adevărat. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele, se încheie această sesiune și reluăm la ora 9.